Bună ziua, dragi colegi! Aș dori să începem ședința noastră de astăzi. La primul punct uh, avem uh, adoptarea agendei și dacă nu sunt observații în privința agendei, aș considera adoptată agenda ședinței noastre de astăzi. Legat de ședința noastră de astăzi, ea este transmisă pe pagina web a Parlamentului. Legat de interpretare, aș să rețineți că interpreții pentru următoarele limbi, franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, spaniolă, cehă, lituaniană, poloneză, bulgară și română, precum și portugheza pasiv, sunt prezenți astăzi în Parlamentul European pentru această întâlnire. Se bazează pe calitatea sunetului și a imaginii participanților la distanță pentru a vă transmite mesajul. Prin urmare, este foarte important să urmați instrucțiunile de conectare și ale vorbitorului care vi se transmit. Vă rugăm să rețineți că intervențiile telefonice sau numai conexiunile audio nu vor fi interpretate. Vorbitorii sunt invitați să vorbească limba lor maternă, dacă este una dintre limbile pentru care este disponibilă interpretarea. De asemenea, este recomandat să evitați citirea unui, unui discurs. Vă rugăm să utilizați notițele ca material de fundal și să vorbiți liber și într-un ritm, ritm natural. Interpreții DigiLink vă mulțumesc în avans pentru cooperare. Aș dori de asemenea să vă reamintesc că purtarea măștilor atunci când sunteți prezenți fizic la întâlnirile comisiei este obligatorie. Dacă nu există obiecții, consider că procesul verbal din 11 uh, iunie, 22 iunie și 15 iulie este Aprobat. Din cauza unor circumstanțe neașteptate, votul este mutat acum la sfârșitul ședinței. Vom începe cu regulamentul PAC și apoi vom deschide votul de la 18.40 la ora 20. Iar acum, la punctul 4, avem schimb de opinii despre dosarele politice agricole comune. Primul dosar, planurile strategice. Sunt în măsură să vă comunic că de la începutul acestui mandat legislativ au avut loc 21 de întâlniri a raportorilor din umbră. Recent și în urma întreruperii negocierilor de către Comisia ENVI, toate grupurile au contribuit și au transmis prioritățile politice raportorului, iar colegul nostru Peter Iar a propus mai multe compromisuri asupra elementelor cheie a, a, ale dosarului. Adoptarea poziției Parlamentului este programată pentru sesiunea plenară din octombrie 2. Finanțarea și managementul politicii agricole comune. Din septembrie 2019 au avut loc un total de 10 întâlniri a raportorilor din umbră. Pe baza acordului inițial a raportorului și a raportorilor grupurilor politice au fost redeschise pentru discuție două aspecte cheie, guvernanța și performanța, cu un total de 15 articole. Legat de organizarea comună a piețelor, începând din septembrie 2019, au avut loc 12 reuniuni a raporturilor din umbră și s-a găsit un acord cu privire la toate amendamentele, cu excepția a două puncte, articolul 219b, care impune o reducere obligatorie a volumului pentru o perioadă specifică de tulburări severe de piață, propusă de raportor și anexa 7 privind definiția cărnii, produse din carne și preparate din carne, ambele din regulamentul 1308 2013. Toate celelalte amendamente au fost convenite cu o largă majoritate. Chiar acum v-aș propune să intrăm în uh, dezbateri și să dăm cuvântul uh, vorbitorilor. Colegul Peter Iar are cuvântul pentru 5 minute. Ja, jetzt ist er da. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Oh, ziua bună tuturor. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta și de a putea uh, avea o poziție față de amendamente atât de scurte înainte de termen. Știm cu toții ce ne-am dorit să discutăm cu cei din Comisia Envi. Au fost doi factori uh, mai complicați Uh, din, unul, din păcate, reuniunea comună cu cei de la Envi și cei de la Agri a început într-o um, care se prevedea într-o um, atmosferă constructivă, a fost anulată de uh, președintele Envi, um, iar apoi secretariatele au făcut tot ce au putut pentru a face reuniunea ale raportorilor din umbră, să discutăm, dar nu a fost așa de ușor ca cum ar fi fost în circumstanțe normale. Deci acestea au fost două elemente perturbatoare, să spunem. Deci, încă un lucru pe care doream să-l spun dinainte. Vineri am putut uh, participa, am putut participa la o uh, conferință uh, a agențiilor de plăți europene și dorința lor a fost sau ce ne-au transmit a fost vă rugăm, stimați deputați, Um, produceți o politică agricolă comună ușor de aplicat, nebirocratică, um, care să conțină mecanisme de control, din nou, eficiente și uh, nebirocratice. Și cred că nu trebuie în dezbaterea noastră politică uh, Uh, deci nu trebuie să uităm că toate aceste măsuri pe care noi le luăm trebuie să fie uh, suportabile atât pentru agricultori cât și pentru cei care uh, trebuie să pună în aplicare măsurile pe care le luăm, deci pentru cei care fac controlele. Bun, acum în ceea ce privește ce urmează, cred că noul model de punere în aplicare, New Delivery Model, este acceptat văd că există un dor, să-i spun așa, sau o dorință ca uh, ecoschemele să fie um, ca partea plăților uh, directe, fix și ca distribuția financiară sau um, sumele alocate să fie numite concret. Pentru că um, ecoschemele sunt un sistem, un element esențial. Iar apoi se pune întrebarea cum facem cu rezultatele, cu indicatorii, cum facem să fie implementate în statele membre și la agricultori. Și, bineînțeles, e nevoie de reglementări comune ca să menținem o politică agricolă comună și, pe de altă parte, avem nevoie de flexibilitate din partea, ă, pentru statele membre. Și așa cum se prefigurează lucrurile, uh, probabil vom împacheta toate într-un act delegat și ambele condiții ar fi, deci, uh, respectate. Deci decizii luate de la Bruxelles, dar și flexibilitate la statele membre. Agricultorul activ, discutat uh, în mod intens. În plen vom, ce, vom cere din nou statelor membre să facă o listă negativă în ceea ce privește agricultorul activ, astfel încât statele membre să primească un semnal clar referitor la ce nu vrem să sprijinim. Ne-am certat și despre o obligativitate um, referitoare la uh, pilonul 2, iarăși la condiționalitate s-a tot dezbătut respectiv ce trebuie să respecte agricultorul pentru a-și menține primele. Deci întotdeauna un moment controversat, dar și o dovadă că trebuie să spunem foarte des public că uh, agricultorii nu primesc degeaba uh, aceste plăți directe, ci că trebuie să respecte și condiții, pentru că numai așa primesc banii. O altă perspectivă, dimensiunea socială, a fost o dezbatere uh, interesantă și rămâne de văzut ce se va întâmpla la vot, în ce măsură putem uh, introduce sau impl- implica și această dimensiune socială. Acum, în ceea ce privește cum putem avea un vot bun uh, în plen, aș spune că uh, împreună trebuie să ne concentrăm asupra punctelor principale, să nu depunem mult prea multe amendamente și Um, și grupurile care sunt în minoritate, care resping această reformă, ar trebui să poată să exprime acest lucru, bineînțeles, dar poate că acest lucru nu trebuie făcut prin intermediul a mii și mii de amendamente, poate sunt suficiente mai puține. Pe 20 octombrie va avea loc votul, sperăm să putem să îl ducem la bun sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte! Uh, mulțumesc, dragă Peter. Iar acum, doamna Müller, pentru 5 minute are cuvântul. sehr geehrter Vorsitzender, Entschuldigung. Domnule președinte, eh, încep. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor raportorilor din umbră pentru buna cooperare. Eh, am cooperat strâns în ultimii doi ani. Rezultatele intermediare au fost una, un raport foarte bun în uh, aprilie 2019, care a fost adoptat cu o mare majoritate. Raportul meu sprijină obiectivele generale ale Comisiei, inclusiv introducerea, sau mai ales introducerea noului model, New Delivery Model, AGRI, uh, a dorit trecerea de la un sistem de conformitate la care se baza pe verificarea respectării regulilor către un nou sistem um, orientat către performanță. Cu noul model aducem mai multă flexibilitate, dar și mai multă responsabilitate pentru fiecare stat membru. Și aici putem răspunde în mod specific nevoilor statelor membre în ceea ce privește politica agricolă. Introducerea noului model înseamnă că se face o modificare, o schimbare a managementului și că trebuie, și că trebuie să aibă loc o clarificare a structurii de guvernanță. Odată cu noul model, am uh, stabilit um, um, un element uh, anual de flexibilitate și uh, bazat pe performanță și am stabilit că numai o dată la 2 ani trebuie trimis un raport de performanță către comisie. Și asta înseamnă că cu acest termen de 2 ani putem verifica mai bine dacă s-au folosit indicatorii uh, potriviți și dacă au um, dus la rezultate. Raportul prevede de asemenea că pentru pro, uh, protecția um, intereselor financiare ale Uniunii Europene, Comisia să poată, facă, uh, să poată face controle la fața locului. Ele nu trebuie să fie regula, însă în cazul în care se constată uh, încălcări, comisia poate controla asta, economisește bani, elimină birocrație și este în armonie cu ideea de flexibilitate. De asemenea, este prevăzut ca beneficiarii să respecte regulile condiționalității, deci cerințele în ceea ce privește calitatea aliment alimentelor, uh, mediul, uh, protecția animalelor. Uh, și dacă nu respectă aceste prevederi, pot pierde 10% din sume, astăzi numai 5%. De asemenea, am prevăzut o rezervă de criză de 1,5 miliarde, iar munca în acest nou mandat a fost constructivă, am ajuns la 9 amendamente de compromis în comun, susținute de toate grupurile politice, însă acum, din partea PPE, am uh, primit semnalul destul de clar că raportarea din umbră nu vrea să susțină acest model uh, bazat pe performanță. Din punctul meu de vedere, este uh, foarte păcat, pentru că argumentul principal uh, uh, invocat menținerea mm, regulilor comune pentru toți, indiferent dacă corespund cu condițiile locale, cu clima, dacă pot fi puse în aplicare sau dacă aduc un beneficiu pentru mediu. E bine, uh, acestea mi se par uh, un uh, pas înapoi și, de asemenea, uh, Uh, aceeași abordare nu se reflectă și în um, poziția față de planurile strategice. Când aud din partea lui Peter Iar că planurile strategice sunt în, în siguranță, că, e în, că sunt în regulă, atunci trebuie să vedem ce înseamnă asta și pentru regulamentul nostru orizontal. Eu credeam că avem o linie uh, ca, ca să menținem sistemul coerent. Scurt, cu puțin timp înainte de vacanța de vară, au venit cei de la SND care au dorit uh, să elimine uh, output-ul, deci folosirea mijloacelor financiare și asta mi se pare un semnal negativ. Uh, au eliminat și un bonus pe bază de performanță din planurile strategice și acum ar trebui să fie din nou introdus. Eu cred că ar trebui să ne bazăm cel mai bine um, asupra, raportului din aprilie 2019 uh, cu deciziile asupra cărora am căzut de acord uh, atunci. Uh, semnalul pozitiv pe care l-am primit din partea tuturor grupurilor politice este să nu avem voturi cheie, ci ca votul cheie să fie unul cu plus. Um, îmi uh, deschide posibilități la trialog, însă ce mi-aș dori eu este să avem un mandat puternic la trialog, deoarece mai putem pierde pe aici, pe acolo și, bineînțeles, nu asta este în interesul nostru. Mulțumesc tuturor pentru colaborare și aștept cu nerăbdare dezbaterea din plen. Mulțumesc și eu, doamna Müller, iar acum dau cuvântul domnului uh, Eric Andrion pentru 5 minute. Merci, euh, président. Je vais me... Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep și eu prin a mulțumi, la fel uh, precum colegii mei, tuturor, uh, tuturor raportorilor din umbră care au lucrat uh, și s-au implicat în acest dosar. Colegii și echipele lor au făcut o treabă excelentă. Și mulțumesc și secretariatului care a muncit foarte mult la acest uh, raport. Și uh, mulțumesc și echipei mele, care m-a acompaniat uh, foarte bine de-a lungul acestui raport. Munca pe care am făcut-o o pot rezuma astfel. Bun, în zilele și săptămânile ce vor urma vom putea să dezbatem, dar ideea este să, o, o, să oferim mai multă flexibilitate Comisiei Europene Uh, în protecția față de crize și față de uh, piața internă, dar și mai multă flexibilitate agricultorilor pentru, a, uh, pentru punerea în aplicare. Două capitole importante. Întâi, responsabilizarea Comisiei Europene în gestionarea crizelor și în protecția integrității pieței unice, în ceea ce privește reglementările sectoriale. Am contribuit prin acest raport la îmbunătățirea transparenței pe piața laptelui și a produselor uh, pe bază de zahăr. Am încercat să găsim un echilibru între comisie și instanțele financiare, astfel încât comisia să poată obliga piețele opace să își realizeze tranzacțiile pe platforme electronice de schimb. Este cazul, de exemplu, gestiunii crizelor și uh, indicatorilor de, cadrului de performanță. De, deocamdată, Comisia nu are un cadru de performanță, mai ales pentru măsurile de piață. Este o anomalie ce trebuie reparată. Este indispensabil ca principiile de bună gestionare a fondurilor publice să se aplice tuturor. Tocmai de aceea am solicitat prin amendamente Comisiei să stabilească o strategie de acțiune pentru acești indicatori aceste amendamente sunt uh, esențiale și pentru statele membre și planurile lor strategice. Uh, regulamentul OCM prevede în continuare uh, gestionarea crizelor. Prevedem și un observator al piețelor agricole din Uniunea Europeană și un mecanism de alertă timpurie în caz de perturbare a pieței. Ideea este să avem mai multe instrumente la dispoziția Comisiei uh, bazându-ne pe experiențele trecutului. Statele membre ă, trebuie să comunice comisie identitatea vânzătorilor și cumpărătorilor pe piețele unice, dar și ă, celor care au certificate de import și de export. În ceea ce privește normele sociale și de mediu, în ceea ce privește la import, ă, cu Green Deal-ul vom avea un mecanism de ajustare la frontieră și trebuie să ne mobilizăm pentru a atinge obiectivele de mediu ale Uniunii Europene. Prevedem, deci, să actualizăm procedura de uh, drept de import, astfel încât să ne uh, respingem importurile care nu respectă normele fitosanitare și de bunăstare animalelor. Condițiile sociale și de mediu trebuie să facă parte din criteriile de alocare ale contingentelor de import. Uh, și, de asemenea, nu dorim să avem produse care nu respectă standardele europene. În ceea ce privește distribuția de fructe, legume și lapte în, în școli, dăm mai multă flexibilitate statelor membre în programele lor de ajutor alimentar pentru copii. În ceea ce privește autorizarea plantar, plantărilor în sectorul vitivinicol, uh, Știți că față de alte sectoare, sectorul viticol a putut, de-a lungul reformelor PAC, să își mențină instrumentele principale de reglementare. În criza cu care ne confruntăm astăzi, acest sector a fost foarte puternic afectat și este în continuare puternic afectat. Dorim să oferim vizibilitate actorilor din sector, prelungind noul regim de autorizare a plantărilor până în 2050 și dorim să permitem sectorului uleiului de măsline, de măsline să aibă o capacitate interprofesională de a gestionare a ofertei, la fel ca pentru vin. În ceea ce privește comercializarea, vrem să uh, adaptăm reglementările în ceea ce privește uh, datele nutriționale pe vin uh, și uh, produsele fără alcool. Apoi, o a doua parte importantă, responsabilizarea agricultorilor și a organizațiilor economice pentru a ordona punerea pe piață. Îmbunătățim regulile pentru AOP-urile pentru uh, vin. Deci avem regulile precum cele pentru brânză și jambon, de exemplu, le extindem la întregul sector. Și încercăm să um, implicăm și um, organizațiile interprofesionale în uh, organizația a Pieței, după cum v-am uh, explicat. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, domnule <clears throat> Andriu. Iar acum vom trece la raportorii din umbră și am să dau cuvântul pentru două minute doamnei Maria Noihil, din. So, äh, ganz herzlichen Dank. Ich glaube. Vă mulțumesc, cred că mă auziți acum. Sunt în biroul meu pentru că săptămânile trecute au fost foarte grele, am muncit din greu, vreau de la bun început să le mulțumesc tuturor colegilor ce am, avem de gând în politica agricolă. Ne dorim ca pe viitor politica agricolă comună să intre într-un uh, sector comun care să fie axat pe uh, teritoriul, completul teritoriul european. Și aici avem arhitectura verde. Și uh, trebuie să subliniem importanța arhitecturii verzi. Uh, în, con- în contextul arhitecturii verzi trebuie să vorbim despre condi- condiționalitate, vorbim despre angajamentul uh, fermierilor, avem ecoschemele care coprind o, sau primesc o serie de fonduri din pilonul uh, întâi și, bineînțeles, mai avem și articolul 56 la pilonul 2, uh, fondurile pentru uh, Uh, pentru ecologizare. Deci, pe de o parte avem agricultura, uh, arhitectura verde, dar important este ca arhitectura să fie cât se poate de clară. Clară, adică în, în sensul că uh, fondurile trebuie să fie alocate întotdeauna obiectivelor uh, uh, celor mai responsabile. Mai întâi de toate trebuie să ne asigurăm că cineva care primește fonduri europene respectă regulile statelor membre din care provine. Când vine vorba despre plăți, mă gândesc la salariu minim, asigurare, uh, etc. Avem responsabilitatea Uh, pe de o parte și pe de altă parte mai avem responsabilitatea de a respecta anumite condiționalități. Uh, În contextul acesta are loc pacul. PAC-ul are de-a face cu uh, Comisia Agri, într-adevăr, în uh, cadrul uh, Parlamentului European, dar nu doar cu Comisia Agri, pentru că toate celelalte comisii au până la urmă de-a face cu PAC. Și dacă acest concept reușim să-l ancorăm în adevăratul sens al cuvântului, atunci am făcut un pas înainte. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc și eu, doamne colege. În același timp, v-aș ruga foarte mult să vă țineți de timpul acordat, deoarece suntem într-o ușoară întârziere. Iar acum dau cuvântul doamnei Irene Toleret din partea grupului Renew pentru două minute. Madame Toleret, c'est à vous. Merci euh, beaucoup, président. Donc, euh, Vă mulțumesc mult, domnule președinte, le mulțumesc tuturor celor care au lucrat la această reformă deosebit de ambițioasă, reforma APAC. În ceea ce privește planurile strategice. Eu îl înlocuiesc pe Martin Hlavacek, care este în curs de negocieri. Deci, în ultima linie dreaptă, aș vrea să ne amintesc că agricultorii trăiesc pe urma acestui PAC și, prin urmare, trebuie să-i ajutăm. Când vine vorba despre măsurile de mediu, în primul și în primul rând, și vreau să subliniez faptul că existau deja măsuri de genul acesta și care aveau de-a face cu uh, dezvoltarea durabilă și uh, sinceră să fiu, nu înțeleg de ce în uh, planurile strategice uh, valoarea uh, vechilor plan- măsuri trece de la 100% la 40%. Vorbim despre niște regiuni și niște măsuri foarte, foarte importante. După aceea, când vine vorba despre transferurile între piloni, uh, în al doilea pilon, transferuri de 12%. Haideți să fim uh, atenți, să păstrăm un PAC în adevăratul sens al cuvântului și deci în acest context nu cred că transferul acesta de la pilonul 1 la pilonul 2 nu va genera cumva concurență la nivelul Uniunii Europene. Și în încheiere aș mai vrea să spun uh, ceva și anume mă adresez acum Comisiei Europene, să știți că așteptăm în continuare prelungirea actelor delegate pentru vin. Avem mare nevoie de ele. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, uh, doamna Toleret. Iar acum mergem mai departe. Dau cuvântul domnului Gilles Le Breton, grupul ID, pentru două minute. Domnule coleg. Merci, Monsieur le Président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să salut faptul că există planuri strategice naționale. De ce? Pentru că acestea sunt un semn al flexibilității PAC, vor permite statelor membre să le adapteze nevoilor lor, ținând cont, bineînțeles, de orientările comune. Unii spuneau că ar fi o formă de renaționalizare a PAC, cred că se merge prea departe, dar într-o oare, o oarecare măsură de adevăr există totuși aici și uh, o felicit. Îmi fac uh, teme, temeri pentru trei motive. În primul și în primul rând, uh, cifrele care ne-au fost uh, oferite arată totuși o scădere a bugetului PAC. Asta nu mă liniștește deloc, dată fiind criza cu care se confruntă sectorul agricol. Uh, din punctul meu de vedere, trebuie să ne batem pentru ca dreptul la uh, plata de bază să fie păstrat, conservat. A doua temere ține de exigențele de mediu. Mi se pare ex- excesive. Eu îmi doresc această tranziție uh, verde, dar trebuie să fim atenți. Și nu cred că am reușit să ne punem de acord uh, vor fi multe amendamente depuse la plenară și, mai mult ca sigur, vizibilitatea rezultatului va avea de suferit. Consider că o multiplicare a indicatorilor de mediu, la care se adaugă multiplicarea indicatorilor de control, povara administrativă și costurile care vor trebui să fie Uh, acoperite de către agricultori, ei bine, toate acestea s-ar putea să fie prea mult și nu-mi doresc asta. A treia uh, uh, îngrijorare este generată de globalizare care are vântul în pupă. Pe 23 aprilie am încheiat un acord cu Mexicul. Importul de carne de vită va fi în detrimentul fermierilor noștri. Uh, deci, iată, avem un mesaj nu neapărat clar, nu-i vom uh, liniști pe fermierii noștri și mă tem să nu se simtă lăsați deoparte. Da, mulțumesc foarte mult. Iar acum are domnul Martin Hausling pentru două minute din partea grupului Vers. Da, Herr Domnule președinte, Peter iar uh, cerea rațiune și bunăvoință. Și eu cer același lucru, dar după întâlnirile haotice de care am avut parte în ultima perioadă, încep să mă îndoiesc că bunăvoința poate exista. Am avut uh, o reuniune a raportorilor din umbră, domnul Iar era în mașină, prin urmare n-am putut uh, purta o discuție în adevăratul sens al cuvântului și cam așa au arătat toate ședințele noastre. Deci cei care spun că asta e o mare operă, uh, mă tem că se, se înșală. Ce mă supără în mod deosebit? După ce toate voturile la raportorii din umbră au fost strânse, acum văd că PPE-ul împreună cu Renew și cu PPE încheie un acord în spatele ușilor închise, noi am rămas pe din afară și iată, acum uh, se vinde totul ca succesul uh, grandios al politicii agrale comune. Unde a rămas însă, unde au rămas uh, strategia privind biodiversitatea, unde a rămas strategia Farm to Fork, unde a rămas obiectivele de meniu, nu, nu știm exact. Și schemele, ecoschemele Uh, dați-mi voie să subliniez asta, sunt voluntare. Prin urmare, mie mi se pare că e un pas înapoi în PAC și dacă ne mai gândim uh, și la faptul că statele membre pot să definească ele, după bunul plac, ecoschemele, atunci îmi dau seama că tare uh, e posibil ca pacul să se dizolve și statele membre să facă ce le trece prin cap. 70% dintre plăți în continuare sunt uh, plăți pe, uh, uh, pe hectar, fără niciun fel de condiționalitate. Mie mi se pare că e un pas înapoi. Dacă mă uit și la Consiliu, îmi dau seama că toate acestea nu sunt nici pe departe o reformă, ci mai degrabă păstrarea status quo-ului. Noi ne asumasem mai mari, niște responsabilități mai mari. 60% obiective de mediu decise săptămâna trecută și acum la PAC ce facem pentru mediu? Absolut nimic. Mulțumesc. Mergem mai departe cu domnul Bert Jan Ruisen, din partea ICR, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reforma PAC ne oferă posibilitatea de a pune capăt reglementărilor excesive și de a-i recompensa pe fermieri pentru toate eforturile pe care le depun. Ar trebui să regândim pacul, să renunțăm la ideea că totul poate fi reglementat la nivel central, la Bruxelles. Ar trebui să ne bazăm mai degrabă pe experiența fermierilor Bineînțeles că statele membre și exploatațiile nu arată la fel. Trebuie să ținem cont de asta. Din păcate însă, iată, stat, ă, grupurile de politice vin cu tot felul de solicitări generice când vine vorba despre ă, plățile făcute agricultorilor. Asta în ciuda faptului că până în momentul de față s-au făcut tot felul de investiții la nivel de uh, exploatații uh, pentru a uh, ține cont de specificitățile teritoriale. Deci, eu cred că trebuie să ținem, să, să creăm derogări pentru cei care au depus eforturi în trecut, dintr-un motiv sau altul, și care ar avea de suferit în urma tuturor cerințelor acestora generice care se impun impun în momentul de față. Mă gândesc, spre exemplu, la cei care încearcă să răpească sol apelor. sau uh, construit diguri uh, pentru uh, sporirea suprafețelor arabile. Ei bine, fermierii aceștia ar trebui să fie re- recompensați pentru eforturile lor. Din păcate însă, ce avem în momentul de față? Avem o soluție una pentru toți. Trebuie să le oferim posibilitatea statelor membre să vină cu soluții pentru ele. Articolul 28, uh, spre exemplu, va fi foarte important pentru ECR. Am depus un text foarte clar pe marginea articolului acestuia. Și de asemenea, stimați colegi, vă rog să vă gândiți la factorul uman ce vor însemna toate acestea pentru fermierii noștri? Cât, câte ore lucrează săptămânal? Care este recompensa bănească, echitabilă pentru eforturile lor? Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar mai departe la ultimul vorbitor pe acest dosar, domnul Luc Ming Flanagan, pentru două minute, din partea Guia. Hi, can you hear me? Mă auziți? Mă auziți? Bine, vă mulțumesc. Reforma PAC trebuia să ne implice în ultimii ani. Am avut multe reuniuni, am purtat multe discuții și după aceea totul s-a dezintegrat cumva, fie deliberat, fie nu, dar până la urmă ne-am trezit cu niște ședințe ale raporturilor din umbră, care, haideți să fim sinceri, au fost uh, o căsuță bifată, nimic altceva, să dăm impresia că toată lumea e implicat. Și astăzi avem până la urmă ultima, am avut uh, ultima ședință din uh, umbră, a raportorilor din umbră. Pe unii vorbitori nu i-am văzut, deci nu am avut interpretare. Uh, alți uh, vorbitori nu au avut uh, sunet și astăzi, iată, ne trezim la ședința comisiei noastre și raportorul ne spune că a fost multă bunăvoință. Ei, dacă credeți așa ceva, atunci credeți în bazme. Cine știe care va fi finalul, vom depune amendamente. Vom încerca să reechilibr, le reechilibrăm totul și vom vedea ce se va întâmpla în urma trialogului trialogurilor. Dar spune că acest proces a fost unul inclusiv și onest ar fi o mare minciună. Mulțumesc! Mulțumim și noi, iar acum mergem mai departe la următorul dosar, regulamentul orizontal, și dau cuvântul doamnei Ann Sander pentru două minute, grupul EPP. Oui, merci, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește regulamentul orizontal, mai întâi de toate vreau să salut uh, eforturile făcute de raportori și raportorii din umbră. Bineînțeles, regret faptul că a mai rămas un punct asupra căruia nu am reușit să ajungem la un acord. Plenara va tranșa. Am uh, ascultat criticile uh, aduse a anumitor grupuri politice pentru acordul la care au ajuns când vine vorba despre regulamentul orizontal. Cum ne puteți repro- reproșa ceva pentru că am creat rezerva de performanță? Cum ne puteți reproșa că păstrăm două sisteme de control în condițiile în care noi încercăm să simplificăm sistemul pentru eligibilitatea la plăți, tocmai pentru a renunța la haosul pe care Comisia îl întreține de vreo 2 ani ani de zile încoace prin propunerea sa. Vreau să-i spun uh, raportorului nostru, care respectă până la urmă poziția comisiei, că uh, propunerea, așa cum arată ea în momentul de față, nu aduce o simplificare, ci din potrivă. La câteva zile de, uh, până la votul în Parlament, sper din suflet că Parlamentul va reuși să vină cu o poziție clară, independentă, solidă, care să ne permită după aceea să începem negocierile cu Consiliul și să discutăm de asemenea cu Comisia. Dar e important să avem o propunere a noastră, a Parlamentului European principiile construcției PAC, să nu uităm, a, a fost uh, printre altele unicitatea pieței, aveam o politică comună de ajutoare, dar acum vedem că există divergențe între statele membre și există riscul distorsionării competiției și pericolul de tratament inegal sau diferit oferit fermierilor. Și asta este o mare problemă pentru PAC. Noi ne dorim o politică comună în sensul organizării comune uh, economice, ajutoarelor uh, aceleași pentru toată, uh, toată lumea, sisteme de control cât se poate de clare și punerea în aplicare a planurilor strategice. Deci noi asta ne propunem și nu putem decât să sperăm că Comisia Europeană va fi alături de noi și ne va ajuta să luptăm împotriva dezagregării PAC. Mulțumesc foarte mult. Iar acum dau cuvântul uh, doamnei Pina Picerno pentru două minute. Sì, grazie, grazie Presidente, grazie. Mulțumesc, mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc colegilor, vreau să le mulțumesc raportorilor uh, din umbră și tuturor celor care și-au aplicat atenția asupra acestui dosar foarte dificil. Am contribuit la unele aspecte care, din perspectiva noastră, sunt în continuare foarte importante. Avem nevoie de reguli clare, solide, în domeniul agricol, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că prin aspectele de performanță contribuim și la protejarea mediului înconjurător. În ultimele luni am încercat să ajungem la un compromis uh, echilibrat. Un compromis care să cuprindă toate prioritățile pe care le-am prezentat Comisiei. Am încercat să creăm reguli clare, comune, tocmai pentru a conserva acest caracter comun al politicii agricole la nivel european. Și tocmai asta a fost pus sub uh, semnul întrebării în cursul anumitor uh, dezbateri. Și asta mi se pare problematic. În scurtul timp pe care îl avem la dispoziție, cred că trebuie să ne asigurăm, să, să spunem de fapt clar că raportul nostru își dorește claritate, reguli comune și în același timp sau fără a renunța în același timp la controlele stricte ale rezultatelor. Și mai adăugăm de asemenea și niște obiective foarte ambițioase în ceea ce privește protecția mediului. Deci toate acestea trebuie să fie subliniate. Și uh, ele sunt până la urmă importante, dată fiind uh, Uh, poziția doamnei von der Leyen. De asemenea, trebuie să îmbunătățim reputația PAC, pentru că reputația acestei politici a suferit uh, enorm în ultimii ani. Rezultatele, din păcate, nu au fost uh, suficient de bune Uh, în ciuda fondurilor atribuite. Deci avem nevoie de regulile acestea comune. Trebuie să evităm renaționalizarea PAC. PAC trebuie să rămână europeană. Deci, din punctul nostru de vedere, este foarte important să continuăm pe aceste linii asigurându-ne însă în același timp că ce trebuie făcut la fața locului e făcut. No. sorry? Ați depășit timpul de vorbire cu un minut și Ok, ho finito, Presidente. Quindi credo appunto che... Da, domnule președinte, mă apropiu de final. Deci, ce spuneam? Că trebuie să continuăm să depunem eforturi să ne asigurăm că stabilim toate elementele uh, foarte importante, atât de esențiale pentru PAC. Da, mulțumesc. Uh, pentru două minute are colegul Ivan David de la grupul IDE. Eh, Sunt de acord, mai mult sau mai puțin, cu cele menționate doamna Sander mai eh, adinauri, însă ce aș dori să le reamintesc tuturor și îmi cer scuze dacă mă repet. Despre ce PAC vorbim aici? Dacă toată lumea are aceleași obligații, însă are condiții diferite. Și nu mă refer doar la cele de mediu, ci și dacă ne gândim la o comparație cu situația din 2013 și dacă ne gândim la criza importurilor și la um, circumstanțele financiare, pe partea de mediu, vrem cu toții să avem un mediu înconjurător sănătos, dar totul trebuie să fie rațional și realist. Scopurile nu pot să fie unele fantasmagorice, Trebuie să ne gândim că agricultura este și ea o afacere, trebuie să fie rentabilă, trebuie să ai un profit. Multe dintre cele propuse aici duc la venituri mai scăzute, fără întrunirea sau fără respectarea unor uh, ținte de mediu. Cred că uneori uh, încercăm să ne gândim uh, la îndeplinirea unor scopuri sau unor criterii care sunt destul de dubioase. Trebuie să ne, înțelege, să ne întrebăm până la urmă dacă au vreo logică toate acestea. Agricultura n-ar trebui să rezolve problema biodiversității în sine. Mă tem că aici că încercăm să folosim abuziv sau greșit agricultura. Sigur că vrem să fim responsabili uh, din punct de vedere social și conștienți de mediu, dar să nu exagerăm. Și aș dori de asemenea să mă refer la mm, propunerea comisiei. Aș dori să știu dacă mai așteptăm lămuriri, clarificări în trialog sau dacă facem analiza acum. Doamna Tilimeț, din partea grupului Verzilor, pentru două minute. Aveți cuvântul. <laughs> Thank you, Mr. President. Uh, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru uh, colaborare, mai ales raportoare care chiar n-a avut o sarcină ușoară vrem uh, să avem o PAC care să vină cu rezultate, fonduri uh, publice pentru bunuri publice. Dar uh, să trecem la performanță reprezintă un pas în direcția aceasta, însă e clar că modelul de performanță pe care îl avem acum pe masă um, a fost un pic exagerat, umflat. Pentru un adevărat model de performanță ne trebuie mai multe garanții că, în primul rând, planurile naționale strategice se vor baza pe niște ținte concrete, cuantificabile, din uh, strategia privind biodiversitatea și de la uh, Farm to Fork. Apoi, că va fi uh, transparență de plină și precizie la partea de um, uh, monitorizarea cheltuielilor pentru mediu și, în sfârșit, că impactul concret al uh, planurilor se va monitoriza în mod continuu și folosit pentru corectarea planului acolo unde este nevoie. Dar ce face PAC pentru uh, a se restaura biodiversitatea, pentru a reduce emisiile, pentru calitatea solurilor, pentru mm, numărul de fermieri. Acestea sunt întrebările pe care ar trebui să, uh, la care ar trebui să găsim răspunsuri clare. Vă mulțumesc mult! Da, mulțumesc și eu. Iar acum dau cuvântul pentru două minute din partea grupului, ISIAR, domnului Cristof Iurigel. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, najpierw takie ogólne pytanie do Komisji. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc că vrem o PAC care să garanteze concurența pentru toți uh, agricultorii europeni, adică să nu existe diferențe. Dacă vorbim despre regulamentul orizontal, aici avem un uh, document foarte complex uh, uh, din punct de vedere politic. Ne așteptăm la acest lucru la începutul lucrărilor. Avem două alternative. Avem propunerea raportoarei, care este mai apropiată de cea a Comisiei Europene și, de asemenea, mai avem și uh, propunerea PP-ului cu ECR. Și acolo se face o modificare a criteriilor de Um, um, calificarea cheltuielor. Uh, apar aici o serie de indicatori în funcție de produs și um, uh, se leagă și de regulamentul privind planurile strategice. Mi se pare că e o soluție mai bună pentru că aduce îmbunătățiri PAC. Vreau să-i mulțumesc uh, raportoare și întregei, întregii echipe de la comisia noastră care ne-au ajutat foarte mult să ducem la bun sfârșit aceste lucrări foarte grele am încercat o, senzi, o serie de tranzacții, să spunem, unele dintre ele au dus la uh, rezultate concrete. Ce aș vrea să menționez este că pentru noi este foarte important ca micii uh, agricultori cu suprafețe de sub uh, 50 uh, de hectare să nu facă uh, obiectul controlelor, uh, toate tuturor controlelor, pentru că s-ar putea să fie o povară birocratică mult prea mare și pentru statele membre și pentru agricultori de asemenea, să se hotărască mai multe la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum are cuvântul pentru două minute domnul Chris McManus din partea grupului GUE. Please press the speak button. Dacă nu este bună conexiunea, v-aș propune să mergem mai departe, urmând să ne reîntoarcem în măsura în care ea se restabilește. Așadar, mergem mai departe um, cu următorul regulament și aici dau cuvântul doamnei Ann Sander din partea grupului uh, PPE pentru două minute. Vă rog. Oui, merci, monsieur le... Vă mulțumesc, domnule președinte, și aici aș dori să mulțumesc uh, raportorului și întregii echipe de raportori din număr pentru că au avut o muncă foarte constructivă în cadrul uh, pieței uh, unice organizării. Ne aflăm uh, foarte aproape de plenara care va fixa poziția Parlamentului. Suntem în uh, linia regulamentului um, din 2013 și a omnibusului din 2017. Parlamentul voia să aibă o dezbatere cu Consiliul și cu Comisie cu privire la transparență în ceea ce privește managementul piețelor și la intervențiile în caz de criză, dar de asemenea și în ceea ce privește um, uh, organizarea și structurarea filierelor și de asemenea gestionarea ofertei agricole și interacțiunea cu dreptul concurenței. Parlamentul dorește de asemenea să um, facă o evoluție discuție în legislație la partea de standarde de comercializare și dorește să introducă o etichetare uh, de nutriție pentru vinuri și de asemenea vrea să prelungească regimul de autorizări pentru plantații până în 2050. În ansamblu, uh, în toate aceste subiecte, putem spune că Parlamentul chiar are o viziune și o poziție foarte ambițioasă. Propunerea inițială a Comisiei era una destul de uh, tăcută, nu menționa aceste subiecte și cred că abordarea generală, care se așteaptă la finele lunii, riscă să fie mai puțin, mult mai puțin ambițioasă um, uh, în majoritatea statelor membre, pentru că acestea nu sunt preocupate de astfel de subiecte care totuși sunt esențiale. Sper că prin ambiția Parlamentului o să ajungem să facem progrese pe toate aceste puncte și sper că și Comisia va fi de partea noastră. Înainte să închei, domnule președinte, aș dori să îl întreb pe domnul director general uh, dacă poate să ne confirme um, angajamentul comisarului care a fost luat față de coordonator vinerea aceasta de a prelungi actele delegate pentru gestionarea crizelor în sectorul vinului pentru că sunt măsuri foarte așteptate de sector. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum pentru două minute are cuvântul domnul Ieremi Decerle din partea grupului Renew. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor, bună ziua. Vreau să mulțumesc uh, lui Eric Andrieu, pentru că cred că am reușit uh, cu raportul acesta să facem progrese la subiectele care vizează direct agricultorii și agricultori, din teritoriul nostru E vorba și de partea economică și de organizarea producției, astfel încât să se poată valoriza produsele agricultorilor noștri. Cred că în acest domeniu am lucrat din greu pentru a da din nou mai multă ambiție pentru organizațiile de producători și am venit cu o serie de propuneri, de măsuri noi pentru ca organizarea Uh, filialelor să fie un subiect uh, european. sunt uh, subiecte care am dorit să fie promovate în cadrul trialogurilor și Ansander a menționat acest lucru. Vrem să promovăm partea de gestiune a crizelor, capacitatea noastră de a anticipa mai bine și de a pune în aplicare niște instrumente coerente și adaptate uh, problemelor cu care se confruntă um, agricultorii în astfel de momente. Toate acestea trebuie să fie uh, sprijinite, promovate și am mai spus-o și la Comisia Agri vineri, trebuie să ne aplecăm mai mult pe partea aceasta de dimensiune economică. Uh, Uh, trebuie să fim mai ambițioși aici. Sigur că ne trebuie și ambiții de mediu, ecologice, însă, încă o dată o spun, dacă uh, dimensiunea economică nu este uh, sprijinită, dacă exploatațiile agricole nu au randament financiar, o să fie foarte greu să îndeplinim și obiectivele de mediu. Trebuie să găsim un echilibru bun și la trialog sper că Comisia pe aceste subiecte va fi de partea um, propunerii ambițioase a Parlamentului când e vorba de organizarea comună a piețelor. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim și noi. Iar acum are cuvântul pentru două minute domnul Le Breton pentru grupul IDE. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'aimerais attirer la... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să atrag atenția asupra unui punct în mod special, și anume vinul fără alcool și carnea fără carne. În ceea ce privește vinul fără alcool, cred că este o fraudă față de uh, Uh, consumator și în plus îi afectează pe cei care uh, produc vin pe, și chiar și pe cei mai mici pentru că marile industrii vor uh, cap, acapara această uh, piață. Avem deja embargouri uh, și restricții, nu mai uh, au nevoie și de alte probleme. Trebuie ca consumatorul să nu fie indus în eroare. Apoi, în ce privește um, carnea uh, fără produse pe bază de carne, deci toate produsele vegetariene, mi se pare și mai complicat. Deja în Franța, uh, asociațiile interprofesionale uh, din domeniul cărnii de porc, pui și așa mai departe, um, atacă în justiție modul în care sunt um, um, puse pe piață aceste produse. Există, de exemplu, o mare o, o astfel de plângere a fost depusă către, către, împotriva unei companii deținută de un uh, mare milionar, domnul Nial, um, care produce uh, așa numită carne vegetariană. Eu cred că um, toate, acestea, toate aceste întreprinderi încearcă să um, construiască o nouă industrie a food tech um, și asta pune în uh, pericol agricultorii toate aceste produse nu merită să fie numite uh, carne, cârnați, friptură și cred că trebuie să facem ceva în acest sens. Mulțumesc, iar acum are cuvântul pentru două minute din partea grupului Verzilor, domnul Benoit Bito. recherche, je vous vois en tout cas. Oui, c'est bon? E în regulă? Mă aud, mă aude toată lumea? Aș dori să încep prin a mulțumi raportorilor, secretariatelor, secretariatului, echipelor pentru munca la aceste dosare. Toți cei care s-au exprimat înainte mea au, au spus-o și ei și sunt de acord cu ei. Eu sunt un deputat nou, am fost ales odată cu acest mandat și regret numărul scăzut, redus al articolelor pe care le-am putut redeschide. Am lucrat practic pe uh, documentele din mandatul uh, trecut și ar fi existat motive foarte bune să redeschidem o serie întreagă de articole. Uh, episoadele pe care, și incidentele cu care ne-am confruntat în domeniul sanitar, de exemplu, ar fi permis și justificat asta. Două îngrijorări din punctul meu de vedere. Remunerarea agricultorilor și uh, transparența intervențiilor publice. Mi se pare elemente importante care trebuie prevăzute în acest raport cu privire la organizarea comună a pieței. Agricultorii uneori uh, primesc un preț pe produsele lor care nu acoperă nici uh, prețul de producție și s-a menționat acest lucru uh, în cadrul lucrărilor cu privire la acest raport. Raportul merge totuși în sensul potrivit în sensul în care se dorește mai multă reglementare. Cred însă că trebuie să mergem mai departe. Uh, hrana nu este o marfă ca oricare alta. Se pune, bineînțeles, uh, și uh, întrebarea dacă vrem să avem alimentele sub reglementările um, Organizației Mondiale a Comerțului sunt de acord de asemenea cu ceea ce a spus domnul de Serle, că putem um, găsi o cale de a um, oferi o um, activitate economică puternică a agricultorilor. Cred că um, OGM-ul este și o cale bună de a ieși din logica productivistă, dar și uh, să uh, protejăm clima. Mulțumesc pentru atenție! Da, mulțumesc și eu, iar acum dau cuvântul pentru două minute doamnei Ruza Tomașic din partea grupului ICR. Vă rog. Thank you very much. I want to thank... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, raportorilor din umbră pentru modul în care au lucrat cu toții în aceste circunstanțe. Aș dori însă să obțin un răspuns la două elemente care încă mă deranjează. Și aș vrea să am unele răspunsuri. În primul rând, carnea și produsele pe bază de carne. Ele fac parte din alimentația tradițională europeană, din patrimoniul european. Este esențial pentru a menține alimentele tradiționale și pentru a evita ca anumite denominări uh, să fie folosite într-o bună zi pentru a eticheta cu totul alte produse, creând confuzie. Uh, fermierii produc și carne, dar și proteine uh, pe bază de plante. Produsele vegane și vegetariane și au locul lor pe piață și trebuie să fie puse la dispoziția consumatorilor. Pare destul de logic ca produsele complet diferite să aibă nume diferite. Iar apoi, al doilea element Uh, uh, distorsiunile de piață, măsurile de uh, piață trebuie să fie posibile, să poată fi aplicate rapid în funcție de caz și în funcție de specificitățile situației, cum este acum criza COVID. Criza care poate apărea, poate afecta diferite sectoare, poate începe în diferite momente ale sezonului. Deci trebuie întotdeauna să poată fi adresată într-un mod specific. Da, mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Petros Cocalis din partea grupului uh, GUE pentru două minute. Aveți cuvântul. Thank you. Thank you, Mr. President. First of all, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportoarei, uh, secretariatului, echipelor pentru faptul că ne-au acompaniat în aceste luni. Cred că a venit momentul să votăm acum. Trebuie să aliniem uh, politica agricolă comună cu Green Deal-ul, cu Farm to Fork și strategia de biodiversitate. Oportuni... Trebuie să evităm uh, catastrofa schimbărilor climatice. Pandemia a expus um, lipsurile sistemului nostru alimentar, care este vinovat, dar și vulnerabil. Modelele de consum, trebuie să uh, facă o tranziție către un viitor mai curat, mai sănătos pentru fermieri uh, și consumatori. La reforma PAC va trebui ca ambițiile noastre să um, fie egalate de faptele noastre. Prea des se întâmplă să nu recunoaștem că fermierii sunt cei mai vulnerabili, sunt primele victime ale efectelor schimbărilor climatice. Însă data centerele uh, și marile industrii rare ori suferă de pe urma unor inundații sau uh, a secetei. Uh, trebuie să-i sprijinim pe agricultori, să, trebuie să facem mai mult cu mai puțin pentru a-i sprijini pe agricultori. Trebuie să-i sprijinim pe agricultori în această criză a mediului. Noua politică agricolă comună trebuie să ne facă să acționăm mai bine spre viitor. Mulțumesc pentru intervenție. <clears throat> Iar acum, dată prin faptul că s-a încheiat lista cu raportorii din umbră, mergem mai departe și dăm cuvântul membrilor Comisiei Agri, iar pentru început are cuvântul uh, domnul Herbert Dorman din partea grupului PPE pentru un minut. Domnule Herbert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a venit chiar momentul ca cele trei dosare să fie încheiate. Le dezbatem de doi ani și jumătate și nu mai apar elemente noi. Deci dezbaterea de astăzi practic este identică cu cea pe care am avut-o vineri. mi Este clar că procedura din ultimele săptămâni, așa cum au spus și colegii de la Vers și de la GUE, n-a fost uh, optimă, însă din poziția PP aș dori să vă spun că sistemul uh, de dezbateri uh, cu, uh, inclusiv cu Envy, nu am fost noi cei, pe care, cei care l-am făcut să eșueze. Am avut totul prevăzut, sala, interpreții și așa mai departe. Cei care se plâng că sistemul n-a funcționat sunt cei care l-au făcut să uh, eșueze. Sper că vom găsi un acord, o majoritate, astfel încât să sprijinim acest dosar. Un element. Mi se pare că de multe ori facem, avem senzația că trebuie să reinventăm totul. Avem uh, sute de mii de agricultori pe acest continent care știu foarte bine cum se face agricultură durabilă. Uh, sunt multe lucruri poate de uh, îmbunătățit, dar sunt mulți care sunt orientați spre viitor și care fac agricultură durabilă în Europa și trebuie să continuăm să-i sprijinim. Mulțumesc, iar acum are cuvântul pentru grupul uh, SND, domnul Paolo de Castro, pentru un minut. Vă rog. Grazie, Presidente. Ma, uh, certamente è stato fatto un... Mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles, munca efectuată a fost enormă, dosarele spinoase, deci felicit toate echipele de negocieri care au lucrat la aceste dosare. Săptămâna viitoare vom vota în plen și sper că mm, Comisia de Mediu, ținând cont ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește dosarul de planuri strategice, Uh, comisia noastră a lucrat pentru a îmbunătăți textul și sper că Comisia Envi nu va depune alte amendamente în calitate de comisie. Sperăm că grupurile vor face acest lucru astfel încât în plen săptămâna viitoare să putem să uh, tragem concluziile. Sper că colegii din diferitele grupuri vor uh, sprijini munca raportorilor noștri. Mulțumesc, acum pentru grupul verzilor, uh, domnul Claude Grufat, pentru un minut. Pentru versul nu pentru fapt, dar prin faptul că înțeleg că nu are până conexiune. Next. Oui. Merci, Monsieur le Président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, grupul meu politic al verzilor de mai mulți ani solicită modificări profunde ale politicii agricole comune pentru că ea se confruntă cu o mare provocare a climei, a mediului, a biodiversității o alimentație de calitate pentru toți, un venit decent pentru agricultori și alimente disponibile la nivel local pentru cetățeni. De mai mult de 2 ani lucrăm la un proiect de reformă a PAC, um, o propunere care pe de o parte divizează și pe de altă parte este depășită în ceea ce privește anumite elemente. Legătura între PAC și Green Deal nu este foarte uh, strânsă. Avem nevoie de o politică agricolă care să rămână comună în Uniunea Europeană. Planurile strategice, uh, uh, ceea ce este propus în ceea ce privește planurile strategice, ne face să ne temem de cel mai rău și ne temem de distorsiunea ale concurenței în Uniunea Europeană. Avem nevoie de o nouă arhitectură verde, ambițioasă, care să uh, acompanieze tranziția uh, lumii agricole către agroecologie și așa mai departe. În momentul de față avem un model uh, productivist uh, pe termen scurt. Avem nevoie de o repartiție mai echitabilă a ajutoarelor. Ajutoarele pe hectar vor continua să perpetueze problemele actuale. Noi trebuie să sprijinim cât mai mulți agricultori, să ținem cont de crearea de locuri de muncă și de crearea de valoare pe ferme. Avem nevoie de o economie agricolă reglementată măcar la minim în caz de criză și uh, o agricultură care să fie suficient de sănătoasă încât să poată reinvesti în uh, viitorul alimentației în țările noastre. Dacă continuăm cu modelul de ieri, fără viziune nouă, fără un nou imbold, uh, nu facem ceea ce trebuie. Trebuie să facem în așa fel încât să avem, uh, să fim independenți alimentar în Europa și, de asemenea, qui les sert. Merci. Da, mulțumesc. că acum are cuvântul domnul Christensen cu mențiunea că a fost nevoit să schimbăm această ordine de vorbire deoarece colegul nostru pleca. Thank you very much and uh, thank you for the word, Chairman. We are almost uh, done with uh... Mulțumesc, domnule președinte. Aproape am încheiat negocierile PAC. În calitate de fermier știu foarte bine cât de importantă este PAC. Sper că Parlamentul European va putea oferi, transmite un mesaj clar Consiliului. Trebuie să avem reguli simple, care să se, și să ne concentrăm pe biodiversitate, uh, durabilitate. Uh, este important să îi sprijinim pe agricultori ca producția lor să fie mai verde. Am propus, o, am propus soluții inteligente. Trebuie să putem sprijini, de exemplu, uh, crearea de zone umede mici în zonele agricole. Um, sper că și alte astfel de elemente. Este un uh, model care cred eu ar fi bun pentru climă și biodiversitate. De asemenea, este important să ne concentrăm asupra performanței politicii și mai puțin uh, asupra conformității stricte cu regulile. Fermierii trebuie să poată să facă eforturi acolo unde este logic să le facă. Aștept cu nerăbdare votul de săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum dau cuvântul uh, domnului Zoido Alvarez din partea grupului PP pentru un minut. Gracias, presidente. Nos encontramos en la red. Domnule președinte, ne aflăm în linia dreaptă în ceea ce privește reforma PAC la Parlamentul European și trebuie să recunoaștem că delegația spaniolă a PP-ului este foarte preocupată. Vedem că unele grupuri din acest Parlament vor să schimbe un model de PAC Chiar astăzi am auzit că se vorbește despre o arhitectură verde sau roșie și noi nu vrem să devină una neagră pentru agricultori. Mulțumesc, mulțumită modelului existent al PAC, am devenit principalul uh, exportator de alimente din lume. Am garantat securitatea alimentară pe întreg continentul și am reușit să Uh, devenim un exemplu în ceea ce privește tratamentul uh, pandemiei. Am ajutat populațiile din zonele rurale și trebuie să mergem mai departe pentru a avea oportunități economice și locuri de muncă în Europa. Toate acestea uh, având uh, cele mai înalte um, standarde uh, privind sănătatea um, um, animalelor și siguranța alimentelor. Nu trebuie să periclităm acest lucru pentru alte idealuri. Trebuie să ținem cont de realitatele pe teren, pentru că altfel nu știu cum ar putea să explice instituțiile europene agricultorilor din toate din toată Europa de ce au luat măsuri drastice în plină criză economică și aș dori să vorbesc cu domnul director general să nu uite de prelungirea uh, actelor delegate pentru vin. Trebuie să facă acest lucru cât se poate de repede. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, iar acum are cuvântul pentru un minut doamna Clara Aguilera. Sí, buona tardes. Bună ziua! tuturor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, pentru munca făcută de toți raportorii din umbră. A fost greu, înțeleg și de asta trebuie să, ne, să le mulțumim pentru eforturile făcute, dar trebuie să ne uităm un pic la circumstanțele legate de reforma aceasta PAC, care sunt fără precedent. În acest moment încă nu avem compromisuri încheiate uh, în ceea ce privește um, planele strategice, deci ultimele angajamente încheiate nu sunt. Uh, și cred că mm, știu că nu e ușor să lucrezi în așa scurt timp. Toată lumea a avut această presiune, însă cred că miza este foarte mare. Am vorbit mult despre arhitectura verde în tot procesul acesta de reformă, mi-ar fi plăcut să vorbim și despre competitivitatea necesară pentru exploatații și, desigur, și despre faptul că trebuie să păstrăm, să menținem un venit pentru agricultori. Sunt chestiuni foarte importante, la fel de importante ca arhitectura verde. De aceea sper și doresc ca la plenară Mm, să știu că vor fi multe amendamente um, depuse de unele comisii, s-ar putea ca acestea să împiedice un acord. Sper că toată lumea să fie rezonabilă și sunt îngrijorată de anumite aspecte care nu cred că s-au rezolvat în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, iar acum pentru un minut are cuvântul Angelo Cioga din partea grupului IDE. Grazie Presidente, e io ritengo fondamentale porre attenzione che... Mulțumesc, domnule președinte, cred că este esențial să vă atrag atenția asupra faptului că bugetul pentru PAC a fost redus în mod semnificativ și trebuie să ne dăm seama că este un moment foarte important pentru agricultorii europeni și pentru PAC și pentru buget. Se investește în agricultură uh, foarte bună, uh, cu performanțe excelente, însă sunt și mari probleme. Nu vreau eu să menționez acum care este uh, importanța securității alimentare și care sunt provocările legate de piața globală a alimentelor, însă este esențial ca PAC să reprezinte în continuare o resursă importantă nu doar pentru agricultori uh, uh, pur și simplu, ci pentru copiii noștri. Mulțumesc. Iar acum dați-mi voie pentru un minut, deoarece am această posibilitate să intervin și um, să fac doar câteva scurte remarci și, în primul rând, multe mulțumiri raportorilor pentru eforturile făcute în dezbaterea acestor trei rapoarte extrem de importante pentru fermieri și, în același timp, și pentru consumatori. Este o muncă titanică, o muncă de lungă durată, începută încă în mandatul trecut, și cu siguranță a presupus multe eforturi din partea tuturor până a se ajunge aici. Cu siguranță există sau pot să fie făcute multe observații la ceea ce, a ceea ce a rezultat în urma acestor eforturi, dar este extrem de important să reținem cu toții un lucru și anume că fermierii noștri au nevoie de un instrument care să le ofere stabilitate pe termen mediu și pe termen lung. În același timp, cu siguranță fermierii noștri au uh, nevoie de o politică agricolă comună simplificată și, evident, cu cât mai puțină birocrație și, în același timp, de controle puține și, exact așa cum spunea colegul Dorfman, aceștia știu să facă o agricultură durabilă, noi trebuie doar să le dăm acele instrumente care să le permită să facă acest lucru. În același timp, avem o foarte mare responsabilitate și am spus acest lucru de mai multe ori la Comisia noastră și față de consumatori, deoarece și aceștia, sau în primul rând, aceștia au nevoie în același timp de ceea ce înseamnă alimente la prețuri accesibile și, bineînțeles, de calitate. Iată deci uh, de ce este nevoie să venim cu acest instrument cât se poate de repede și fac și eu un apel la toate grupurile politice să nu se depună foarte multe amendamente, astfel încât acordurile care au fost până acum creonate să poată să rămână în picioare și să putem să intrăm în această procedură a trialogului, în așa fel încât să putem livra pentru fermieri așa cum am mai spus, un instrument stabil pentru viitorul lor. Iar acum mergem mai departe cu vorbitorii și dau cuvântul domnului Kuzimiuk Zbigniew pentru un minut. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja również chciałbym podziękować wszystkim. Vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să le mulțumesc și eu raportorilor și raportorilor din umbră. În perioada aceasta, dar și în, uh, în trecut, am depus multe, multe eforturi susținute. Sperăm că aceste trei regulamente vor fi adoptate și indiferent și asta indiferent de numărul de amendamente care vor mai fi depuse. Noua propunere a Comisiei cu privire la posibilă intervenție în pilonul întâi uh, este foarte interesantă. Vorbesc uh, în numele într-un, unui stat uh, care nu dispune de cine știe ce plăți uh, generoase. ECR-ul dorea ca și micile exploatații să fie excluse de aici din regulile acestea. Uh, Sper că propunerea noastră va fi acceptată, deci sperăm că vom reuși să impunem asta. Mulțumesc. Iar acum are cuvântul Dino Giaruso din partea grupului Inafiliați pentru un minut. Da? Sunt Nu conectiv, ah, Domnul Rope, de asemenea, a dorit să ia cuvântul. Dacă este conectat, poate să ia cuvântul pentru un minut. Rupe, press the, the speak button, please. Okay. <clears throat> Diana, thank you. Ačiū pirmininkė už. Vă mulțumesc uh, mult. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Bună ziua tuturor! Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care s-au străduit mult în ultimii doi ani și jumătate. Iată, am reușit să obținem un rezultat până la urmă. Înainte de a trimite dosarul în uh, plenară, iată, din păcate nu am reușit să rezolvăm toate uh, întrebările lipsite de răspuns la nivelul comisiei, dar sperăm că plenul va soluționa totul. Vedem că există multe modificări acum, avem pandemia cu care ne confruntăm, avem strategia de la, furculi, de la fermă la consumator, uh, vorbim despre mai multe responsabilități, dar nu, nu alocăm suficiente fonduri pentru a atinge toate aceste obiective. Subvențiile reprezintă 20 până la 30% din uh, fondurile de care dispun uh, fermierii uh, Iată, mai trebuie să muncească mult pentru a obține nevoi, pentru a-și acoperi nevoile. De asemenea, trebuie să ținem cont de situația diferită din diversele state membre. Și uneori, oamenii pleacă în străinătate pentru a face agricultură. Trebuie să asigurăm convergența până în 2027 și trebuie să ne asigurăm că plățile sunt egale pentru toți fermierii. Mulțumesc! Da, mulțumesc, mulțumesc domnule Rope. Iar acum pentru un minut, pentru că mai avem timp până să intrăm uh, în procedura votului, mai există declarații din partea Comisiei și din partea președintelui. I-aș da cuvântul domnului Franca Bogovici, care m-a felicitat de asemenea cuvântul. Domnule Bogovici, aveți cuvântul pentru un minut. Thanks for the floor and... Mulțumesc că îmi dați cuvântul. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor și raportorilor din umbră pentru eforturile lor, care sigur n-au fost facile. Sperăm că săptămâna viitoare vom reuși să găsim o soluție care să permită începerea dialogurilor tripartite. Avem nevoie de ajutor pentru sectorul agricol. Și pandemia cu care ne confruntăm ne arată de asemenea că avem nevoie de tineri fermieri, fermieri care să fie capabili a folosi noile instrumente disponibile și care să contribuie la dezvoltarea zonelor rurale. Mă bucur că aceste dosare conțin și ceva ce ține de digitalizarea zonelor rurale, a ceea ce se numește precision farming. Aceste dosare au de-a face cu îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale. Iată, sper că în aceste dosare îi vom, dar și în altele conexe, îi vom ajuta atât pe fermieri cât și vom ajuta zonele rurale. Da, mulțumesc. Iar acum dau cuvântul uh, domnului uh, Schneider, cu mențiunea, stimați colegi, dacă mai sunt colegi care sunt conectați, mai avem puțin timp la dispoziție, astfel încât în măsura în care doriți să interveniți, puteți să faceți acest lucru apăsând butonul Speak sau cei care sunteți în sală, evident, cerându-mi uh, să dau cuvântul. Doamna Schneider, aveți cuvântul. Vă rog. Ja, vielen Dank, äh, herzlichen Dank. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, membră a Parlamentului European de un an de zile. Am urmărit discuțiile pe marginea PAC, aici, atât aici la Agri, cât și în cadrul Comisiei ENVI. Vreau să le mulțumesc tuturor care au condus negocierile în anii trecuți, în special în ultimul an. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au uh, oferit nouă eurodeputaților noi informații despre ceea ce s-a negociat în trecut, pentru că multe lucruri trebuie să fie, să fie aflate înainte de a putea înțelege toate, sub, toate, sub, toate, uh, toate esența da, dosarelor. Ce vom vota noi săptămâna viitoare? Vom vota până la urmă viitorul pe care dorim noi să-l oferim fermierilor noștri. Uh, vom vota siguranța pe care le-o putem oferi, uh, siguranța în planificare și uh, le vom vota de asemenea posibilitatea pe care le-o acordăm de a uh, fabrica, de a produce alimentele sănătoase. Și, bineînțeles, în același timp votăm și ceva ce ține de viitorul zonelor noastre rurale, pentru că și pentru asta lupte, luptă PAC și trebuie să ne gândim la toate aceste elemente conexe. Mulțumesc. Are acum cuvântul colegul Amaro Alvaro pentru un minut. Yes. Yes. Dear shared Thank you. Dear... Domnule președinte, Sunt de acord cu cele spuse de colegul Zoibo. Colegii noștri au luptat mult pentru aceste dosare complicate. Dar noi trebuie să luptăm pentru un pac nou, mai echilibrat. Și reforma aceasta nu trebuie să fie una ideologică. Trebuie să fie o reformă în adevăratul sens al uh, cuvântului care să țină cont de capacitățile fermierilor. Fără fermieri, nu avem PAC. Dacă nu reușim să agrem un pac, pac ambițios care să țină cont de fermieri, cu toții avem de pierdut. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc și eu. Dacă nu mai există alți colegi care se doresc să ia cuvântul, atunci um, mergem mai departe cu declarația din partea Comisiei. Ah, sorry. Domnul Andriu, aveți cuvântul. Monsieur le Président, juste... Domnule președinte, doar câteva cuvinte. Planurile strategice. Nu mă miră faptul că ați luat cuvântul uh, pe marginea acestui subiect, pentru că, până la urmă, dezbatem un subiect uh, pentru care nu deținem toate elementele. Tocmai ni s-a spus că s-a ajuns la un compromis în ceea ce privește bugetul, dar uh, de, deocamdată nu putem purta o dezbatere uh, responsabilă, o dezbatere politică uh, responsabilă și suntem la, un, la o săptămână de vot. Deci e, e clar că avem o problemă aici de organizare, o, o problemă în ceea ce privește facilitatea activității parlamentare. După aceea, în ceea ce privește dosarele, într-adevăr, nu s-a ajuns la, nu s-a ajuns la compromisuri în cursul uh, dezbaterilor. Iată, în plen, acum, colegii vor avea posibilitatea de a tranșa toate chestiunile care nu au fost deja tranșate. Însă, stimați colegi, vă amintesc că în iunie 2019 am votat o anexă 7, care a fost redeschisă în cursul discuțiilor. Și dacă prin, din întâmplare anexa aceasta Uh, nu va fi votată sau amendamentele nu vor fi uh, votate, atunci uh, toate reglementările în ceea ce privește diversele produse, produse rămân ca în momentul de față. Deci ne vom trezi într-o, în situația de lacună legislativă. Va trebui să cerem Comisiei Europene să vină cu specificații clare în aceste, în, în, în în ceea ce privește aceste produse. Când vine vorba despre carnea de pui, uh, uh, lucrurile sunt, uh, sunt clare, dar e clar că trebuie să regăsim un echilibru între proteinele vegetale și cele de, nota, de natură animală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Christensen. Thank you. Um... Vă mulțumesc. Mă bucur că săptămâna trecută am uh, votat legea privind uh, mediul. E până la urmă baza a, până și a, a uh, politicii agricole comune viitoare. Sper din suflet că și PAC va fi votată săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Dacă nu mai sunt alte intervenții din partea colegilor, atunci um, mergem mai departe cu de zi și dau cuvântul um, din partea Comisiei domnului Wolfgang Burtscher, director general uh, la Digi Agri. Domnule director, aveți cuvântul cu rugămintea de a răspunde la câteva întrebări care au fost ridicate aici din partea colegilor, iar dacă nu aveți această posibilitate, să le răspundeți în scris. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră, coordonatorilor și tuturor membrii, membrilor Comisiei Agri pentru eforturile lor, pentru dedicația de care au dat uh, dovadă în momentul în care au elaborat aceste amendamente. Misiunea dumneavoastră a fost una dificilă și uh, vedeți și dumneavoastră cât de greu e să creezi o PAC durabilă din punct de vedere economic, o PAC care să ofere uh, venituri suficiente, uh, uh, suficiente venituri fermierilor, dar în același timp să țină cont și de mediul înconjurător. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră strânsă cu serviciile Comisiei și cu siguranță colaborarea aceasta va continua și în cursul negocierilor tripartite. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru faptul că în multe dintre, for- dintre uh, fațetele sale ați sprijinit propunerea Comisiei. Dați-mi voie să vă spun câte ceva despre propunerea aceasta a Comisiei. Mulți dintre cei care au intervenit au vorbit despre arhitectura verde. Într-adevăr, aceasta este esențială pentru viitoarea PAC. Toți colegislatorii, fie Consiliu, fie Comisie, fie Parlament European, au decis că viitoarea PAC ar trebui să uh, contribuie la obiectivul de 30% de mediu uh, fixat pentru următorul CFM. PAC trebuie să uh, ofere 40% dintre cheltuierile uh, sale tocmai obiectivelor acestora de mediu, tocmai pentru a-și aduce contribuția la uh, ambițiile generale. Iată, acesta este unul dintre elementele esențiale pe care nu trebuie să le uh, pierdem din vedere. Și pentru a atinge aceste obiective am stabilit cei 30% în pilonul 2. Avem de asemenea condiționalitatea uh, uh sporită uh, care ne oferă posibilitatea de a face anumite, uh, a lua măsuri în ceea ce privește plățile, avem uh, ecoschemele și ring fencing. Deci dacă e să atingem acest, să contribuim la cei 40% obiectiv, e clar că trebuie să venim cu uh, o reformă credibilă în cadrul viitorului, viitoarei PAC. Un al doilea lucru care a fost uh, discutat de către dumneavoastră chiar și astăzi este acest New Delivery Model, nou mod de punere în aplicare. Haideți să ne amintim care a fost obiectivul acestei propuneri din partea Comisiei Europene. Mai întâi de toate, ne doream ca odată pentru totdeauna să putem într-adevăr raporta anual în ceea ce privește performanța, performanțele PAC în special când vine vorba despre acele obiective uh, precum biodiversitatea și altele care sunt incluse în uh, New Green Deal. Există tot felul de studii care pun uh, sub semnul întrebării efectele asupra mediului a PAC. Deci pentru această această evaluare a performanței avem nevoie de indicatori cât se poate de clar, dar și de o revizuire periodică a performanțelor, dar avem nevoie și de uh, consecințe în cazul în care statele membre nu își îndeplinesc obiectivele pe care și le-au asumat. Deci, când vine vorba despre evaluarea propunerii, trebuie să fim, acestei propuneri trebuie să fim foarte, foarte atenți uh, pentru a vedea care sunt implicațiile. În al treilea uh, rând, ne-am dorit să eliminăm birocrația, să scădem uh, Uh, povara administrativă și tocmai de aceea avem acest audit unic, unicul audit care este uh, executat de către statul membru. Asta propune Comisia Europeană. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți în momentul în care vrem să introducem un sistem pe două niveluri. Pe de o parte uh, să evaluăm uh, indicatorii de performanță și pe de altă parte să uh, evaluăm cheltuielile în funcție de eligibilitate. Întotdeauna am spus că aceste criterii de eligibilitate ar trebui să uh, fie la, date la o parte când vine vorba despre uh, aceste uh, evaluări și în locul lor ar trebui să avem outputul, rezultatele. E important ca, în același timp ca Comisia Europeană să se asigure că statele membre au un sistem de control cât se poate de clar și că acest uh, sistem funcționează. Iată de ce în uh, propunerile noastre uh, cerem sau spunem că ne dorim să evaluăm sistemele existente de control în statele membre, dar nu înlocuim până la urmă uh, Uh, statele membre și uh, nu, nu cerem uh, înlocuirea sistemelor lor. Deci, iată, cam aceasta este în mare arhitectura propunerii noastre. Vă rog să țineți cont de ea și vreau să vă mulțumesc din nou pentru tot angajamentul dumneavoastră. Mulțumesc! Domnule director, mulțumesc! Au fost două întrebări din partea colegilor din Spania și din Franța legate de actele delegate pentru vin. Repet, au fost două întrebări pentru actele delegate, pentru vin, care este situația cu acestea din partea colegilor din Franța și din uh, Spania. V-aș ruga, în măsura în care aveți informații, să furnizați aceste răspunsuri colegilor noștri. Vă rog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Credeam că trebuie să vorbesc doar despre reforma PAC. Nu, trebuia să, nu credeam că trebuie să vorbesc despre munca în curs. Am început însă să pregătim prelungirea regulamentelor care au fost uh, puse în discuție de către colegii din uh, Franța și Spania. Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu, domnule, <clears throat> domnule director, și aș dori să adresez și eu mulțumiri din partea membrilor Comisiei Agri, Comisiei Europene pentru excelenta colaborare în elaborarea legislației în acest domeniu și să vă asigurăm de faptul că și noi suntem preocupați, la fel ca și dumneavoastră, de a veni în fața fermierilor, în fața consumatorilor, cu instrumente de lucru care să le permite, pe de-o parte, așa cum am mai spus, nu doar supraviețuirea pe piață, ci să aibă resurse financiare suficiente și în același timp, așa cum am mai spus, um, să aibă parte de alimente de calitate și la prețuri accesibile. Pentru concluzii, aș da cuvântul, concluziile acestei dezbateri, aș da cuvântul președintului nostru, domnului Norbert Linz, care cred că este conectat cu noi în acest moment. Domnule președinte, aveți cuvântul. Ja, liebe Kolleginnen und Stimați colegi, mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc lui Daniel Buda, care a prezidat această ședință. Vă spuneam uh, că nu pot să particip la ședința aceasta pentru că am, avut, am intrat în contact cu o persoană infectată cu COVID. Stimați colegi, dacă am urmărit dezbaterea purtată astăzi, ne dăm seama că a venit vremea să votăm. În diversele regulamente există în continuare mm, chestiuni pe care nu le-am uh, rezolvat, însă în același timp îmi dau seama că există amendamente de compromis pe care le-am uh, agreat în marea noastră majoritate pe marginea uh, lucrurilor esențiale. Bine, mai sunt lucruri de cizelat, dar până la urmă cred că avem un compromis solid în fața ochilor care sper să se bucure săptămâna viitoare de o majoritate largă. Vreau să le mulțumesc tuturor raportorilor pentru aceste trei dosare. Vreau să mulțumesc domnului Iar, doamnei Müller și domnului Andrieu, dar bineînțeles vreau să le mulțumesc uh, și, celor, și raportorilor din umbră. Unii dintre ei uh, se lucrează la aceste dosare încă din 2018, alții uh, ni s-au alăturat uh, anul trecut. Vă amintesc că am avut aproape 7.000 de amendamente în aprilie 2019 am avut uh, un vot la Comisia Agri, acest punct intermediar, deci am încercat uh, să ajungem alături de Comisia Envi la un acord. În ultimele săptămâni uh, s-au purtat negocieri între grupurile politice și sper că săptămâna viitoare, la vot, vom ține cont de faptul că vorbim aici despre noi elemente ale PAC, dar în același timp avem de a face și cu păstrarea, conservarea unor elemente foarte importante și funcționale ale politicii deja existente. Nu toate uh, deciziile trecutului sunt uh, rele. Până la urmă trebuie să găsim un, un echilibru perfect uh, între domeniul social, economic și uh, uh, între, și, și uh, mediul înconjurător. Trebuie să ne asigurăm că rezultatul la care ajungem este bun pentru cele 10 milioane de exploatații de la nivel european și că rezultatul, rezultatul nostru le oferă o perspectivă până în 2027. Haideți cu toții să mai lucrăm la, la compromisuri să ne limităm când vine, când vine vorba despre amendamente depuse și haideți împreună să avem un vot săptămâna viitoare, un vot coerent. Încă o dată, mulțumesc mult și îi dau din nou cuvântul domnului Buda. Da, îi mulțumesc domnului Norbert Lins uh, pentru intervenția domniei sale. Ne exprimăm convingerea că, din punct de vedere medical, cu siguranță nu o să aibă niciun fel de problemă și, în același timp, aprecier pentru excelenta munca domniei sale în calitate de președinte al acestei comisii, deoarece n-a fost un lucru foarte ușor de a gestiona aceste dosare extrem um, de dificile. Înțeleg că mai este o solicitare de luare uh, de cuvânt, însă, din păcate, trebuie să intrăm în procedura de vot și înțeleg că nu mai avem posibilitatea de a da Um, cursul altor intervenții. Și cu aceste scuze, stimați colegi, intrăm, uh, așa cum am spus, uh, în ceea ce înseamnă procedura de vot la distanță și deschid această procedură, începând um, cu ora 18.40 și cu mențiunea pe care v-aș ruga să o rețineți, că este votul deschis până la ora 20. Toți membrii care participă la vot fie că sunt prezenți în sala de ședință a Comisiei sau prin uh, participare la distanță, vor vota prin intermediul aplicației iVote. Avem de votat așadar programul uh, Next Generation EU și instrumentul de recuperare pentru dezvoltare rurală, unde raportor a fost domnului, domnul Paul de Castro, căruia îi mulțumim pentru munca depusă. În ceea ce privește um, procedura de vot la distanță, va trebui să verificăm dacă există vormul necesar în acest sens. Da. 15, 17, 18. Mm-hmm. 25 years. Yeah, it's good. Da, înțeleg că uh, avem uh, vorbul necesar pentru a putea trece la procedura de, um, de vot. Așa cum am spus, este vorba de Next Generation EU și uh, instrumentul de recuperare pentru dezvoltare rurală. Votul nostru la distanță, vă aș să rețin acest lucru deoarece este extrem de important, votul nostru la distanță este organizat în două sesiuni de vot. De asemenea, fac precizarea că vineri ați primit lista de vot pe care o puteți încărca în momentul de față pe um, sistemul iVot. Prima sesiune de vot este deschisă între începând cu ora 18.40 și încă o dată subliniez până la ora 20. În timpul acestei sesiuni, vi se va solicita să transmiteți lista de voturi cu privire la amendamentele și amendamentele de compromis, utilizând aplicația iVot de pe iPad sau de, de pe iPhone. Ar trebui să introduceți numele dumneavoastră în panoul de informații în partea stângă sus a ecranului, selectându-l din lista deputaților și să completați voturile pentru toate amendamentele, atingând butoanele de lângă amendamente. Puteți trimite votul direct în iVot, atingând butonul uh, redare sau play din partea dreaptă sus a ecranului și alegând trimiteți buletinul meu de vot. După trimiterea cu succes, aplicația vă va solicita să generați un buletin PDF pentru a semna și trimite de la adresa oficială de e-mail a Parlamentului European la agrivot.europar.europa.eu. Lista de voturi ar trebui transmisă după ce votul este declarat deschis și nu mai târziu de ora 20. Subliniez încă o dată, nu mai târziu de ora 20, când sesiunea de vot va fi închisă. Listele primite în afara acestei ferestre nu vor fi acceptate. Odată ce votul este deschis, veți primi de asemenea un e-mail, precum și o notificare puș de la iVot, confirmând că votul este deschis. Dacă nu ați primit notificarea pus, puteți în continuare să votați. După închiderea sesiunii de vot la ora 20, secretariatul va întocmi listele de vot primite. Rezultatele acestei prime sesiuni de vot vor fi comunicate în scris. Votul final va avea loc la 13 octombrie 2020, direct, tot prin intermediul aplicației iVot, în afara ședinței Comagri. Subliniez acest lucru, în afara ședinței uh, Comagri. Procedura de vot a fost comunicată membrilor votanți prin e-mail. Votul final pentru documentul de lucru modificat va fi deschis mâine la ora 10.30. Deci, votul final, încă o dată subliniez, pentru documentul de lucru modificat va fi deschis mâine la ora 10.30. După închiderea sesiunii de votare la ora 12.30, secretariatul va începe compilarea voturilor și rezultatele finale vor fi anunțate în scris. Am verificat uh, vorumul pentru prima sesiune de vot și suntem în procedură, suntem în quorum. În acest sens aș dori fiecare membru care votează astăzi să solicite luarea de... Am, am făcut acest lucru, îmi cer scuze. De asemenea, v-aș ruga să luați notă de membrii supleanți care participă la vot. Domnul Frank Bogovici îl va înlocui pe domnul Petri Sarvama, doamna Cristina Schneider o va înlocui pe doamna Merit Meghines, iar acum declar votul deschis. Vă rugăm să rețineți că pentru această prima sesiune de vot aveți până la ora 20 pentru a transmite prima listă de vot prin iVot și buletinele de vot semnate prin e-mail. Vă rugăm să contactați asistența IT pentru deputați în cazul în care aveți dificultăți cu iVotul. Numărul de telefon îl știți 0032 22 84 3800. Mergem mai departe cu ordinea de zi. Am terminat cu această, acestea fiind spus, am încheiat, am uh, încheiat acest punct legat de ceea ce înseamnă procedura de vot. Alte chestiuni, dacă există de ridicat în momentul de față, dacă nu, sunt în măsură să vă comunic că următoarele întâlniri vor avea loc în data de 26 octombrie, începând cu ora 16.45 până la 18.45 la Bruxelles și în 27 octombrie 2020, începând cu ora 9 până la ora 11 și de asemenea uh, de la 11.30 până la ora 12.30. Cu acestea fiind spuse, declar închisă ședința și vă doresc o seară plăcută tuturor. Și mulțumesc foarte mult interpreților.